Sí, queridas, queridas colegas y queridos colegas, me, me anuncia. Dragi colegi, mi se spune că și domnul Srescovici și domnul Rapcai, raportorul, sunt pe drum. Sunt pe drum, sunt undeva pe culoare, nu știu dacă trebuie să mănânc sau nu, cu câteva minute. Ședința, am fost la acea ședință cu ei și eu am fost un pic mai rapid, se pare. În fine, ce putem să facem? Vreau în primul rând să mulțumesc vicepreședintelui Comisiei care se află printre noi acum și vă rog să așteptăm un pic până când vine toată lumea. in any case we, we, we don't listen to you because you don't have the microphone. We're going to start in, in, in, in 10 seconds. We are going to start. Vom începe în 10 secunde. Nu putem auzi ce spuneți pentru că nu aveți microfonul deschis. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate y espero que el señor Rapkay pues eh... Haideți deci să începem dezbaterea noastră. Mi s-a spus că domnul Rapca este pe drum, așa că vă propun să începem. Domnule vicepreședinte al Comisiei, vă mulțumesc că ați venit. Știu că ați sprintat până aici, am făcut și eu același lucru, însă am reușit să ajung puțin mai devreme decât dumneavoastră. Iar următorul uh, punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Sayer privind mecanismele de control de către statele membre ale exercitării competențelor de executare de către Comisie. Iată deci că îi dau cuvântul în primul rând domnului Sayer pentru patru minute. El uh, poate să vorbească alte două minute mai târziu, însă dacă va vorbi mai mult de patru minute acum, îi se vor scădea din celelalte două minute de mai târziu. Așa încât, domnule Sayer, aveți acum patru minute pentru a vă prezenta raportul. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Suntem uh, la un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iar acest uh, tratat de la Lisabona a introdus uh, modificări considerabile în ceea ce privește competențele și puterile celor trei instituții. Am discutat aici, în acest Parlament, acum câteva luni despre raportul meu privind actele delegate. Actele delegate înseamnă că Parlamentul și Consiliul își deleagă puterile, dar, a, până, dar de acum încolo, comparând situația cu cea din trecut, pot lua înapoi această delegare, pot să-și exprime veto-ul sau pot să schimbe uh, liniile directoare. În cazul, conform uh, regulamentului prezent pe care îl discutăm și pornind de la articolul 291 al tratatului, noi uh, vorbim, de fapt, despre actele de punere în aplicare. În situația actelor de punere în aplicare, situația este un pic diferită. Statele membre care își exercită controlul referitor la cum să se implementeze diferitele uh, legi, legi din Uniunea Europeană sunt obiectul discuției noastre, deci sunt aspecte diferite. Deci actele delegate ne conferă niște puteri foarte mari, din perspectiva Parlamentului European, se schimbă în mod considerabil influența noastră, mai ales în anumite domenii ale legislației noastre. În ceea ce privește actele de punere în aplicare, în calitate de Parlament de legiuitor, avem dreptul de a reglementa modul în care procedura uh, din statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare ar trebui să se desfășoare. Deci, uh, din perspectiva Parlamentului European și după multe negocieri, avem o poziție și anume am vrea să confirmăm și să obținem angajamente clare în numele Consiliului și ale Comisiei în ceea ce privește drepturile Parlamentului și îndeplinirea și respectarea acestora. Și cred că după negocieri îndelungi am reușit uh, să obținem niște progrese serioase în acest domeniu care influențează și se repercutează nu numai asupra actelor de punere în aplicare, ci și asupra actelor delegate. Parlamentul, chiar și în acest domeniu, chiar și în uh, cazul actelor de punere în aplicare, și-a păstrat dreptul uh, la rezervă de examinare împreună cu celelalte instituții avem o procedură pe care putem să o aplicăm, deci examinarea. Iar prima noastră prioritate a fost ca noi să putem să păstrăm această poziție foarte importantă. Mai există un aspect care trebuie menționat și anume, există și alte discuții care sunt uh, în desfășurare în acest Parlament. Uh, la alte comisii, mai ales la INTA sau la DV, la uh, AFET, discuții între legiuitor, uh, Parlament, Consiliu în ceea ce privește instrumentele financiare și modul în care ar trebui să fie acestea reglementate. Însă obiectivul meu în acest raport a fost ca acest regulament să nu prejudicieze aceste discuții care au loc. Noi dorim ca colegii noștri care luptă în continuare și care se găsesc uh, implicați în discuții importante cu Consiliul uh, să se bucure de cooperarea Consiliului și de aceea am vrut să încheiem aici. În fine, pentru că mi-a trecut timpul, aș dori să le mulțumesc amelor părți, Consiliului și Comisiei pentru flexibilitatea de care au dat dovadă în negocieri. A fost foarte dificil și înțeleg că la Consiliu a fost uh, deosebit, deosebit de greu să obținem un acord. Acesta a fost uh, obiectivul pe care a dorit să-l obțină uh, Parlamentul și ar trebui să fie satisfăcător pentru toți membrii, mai ales pentru că nu este vorba numai despre textul pe care îl discutăm acum, ci ne așteptăm din partea Consiliului și Comisiei să participe uh, la, la toate discuțiile în ceea ce privește această uh, discuție importantă, să ne asigurăm că există un angajament clar în ceea ce privește alinierea uh, părții care a mai rămas din achiul comunitar. Uh, Sper că acest text a fost uh, atașat la raportul meu, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Vă mulțumesc! Eu cred că este un tema... Mulțumesc foarte mult, domnule Saier. E adevărat că e o temă deosebit de importantă. Este de asemenea și o temă destul de complexă. De aceea doresc să mulțumesc tuturor pentru faptul că își, voi utiliza, își vor utiliza uh, timpul de intervenție așa cum trebuie. Poate că ar trebui să fiu mai generos, având în vedere importanța subiectului, în așa fel încât să vă puteți exprima toate argumentele, în așa fel încât uh, toate intervențiile dumneavoastră să figureze în mod corect în procesul verbal. Și acum, în momentul de față, am să dau cuvântul domnului comisar Șefcovici din partea Comisiei pentru a explica punctul sau de vedere în numele Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am asistat la discuții foarte fructuoase privind inițiativa cetățenească și în seara aceasta discutăm lucruri interesante, importante pentru ce privește comitologia. Vedem că la un an după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, putem să spunem că finalizăm principalele capitole de legislație care trebuie să fie puse în aplicare. Acest regulament reglementează modul în care vor fi împărțite prerogativele de executare între Parlament și Consiliu în viitor. Este vorba de a putea delega anumite prerogative în numele cetățenilor. Atunci când am început lucrările pe acest regulament, am avut mai multe obiective. În primul rând, o metodă mai simplă, apoi mai eficientă, mai transparentă și de pe deplin conformă cu tratatele. Cum ne-am îndeplinit aceste obiective, având în vedere propunerea de pe masă. În trecut, mecanismele uh, din, de control se bazează pe comitologie. Dar, uh, conform uh, prezentului sistem, nu vor exista intervenții din partea Consiliului. Este clar că statele membre trebuie să controleze sistemul de implementare și nu Consiliul. Practic, toate măsurile de executare și de implementare, cum ar fi măsurile antidumping sau concurență neloială, vor apărea, vor face subiectul acestei proceduri. Deci e vorba deci de măsuri din politica comercială. Ne dorim proceduri mai simple. Asta înseamnă că nu numai că regulamentul nou uh, propune două astfel de măsuri în acest sens, uh, de consiliere și de uh, examinare, dar noua procedură practic se va aplica tuturor uh, actelor legislative din prima zi. Și, practic, Comisia s-a angajat într-un, uh, într-o declarație să revizuiască toate părțile din acquis și toate actele legislative în lumina acestei noi proceduri și este foarte important pentru Parlamentul dumneavoastră. S-au identificat 153 de acte care nu vor merge la code, care nu erau la codecizie înainte de Lisabona și care vor deveni apoi acte prin acte delegate. Mai mult decât atât, în trecut, anumite acte care erau revizuite prin procedura BRAC PRAC, acum vor merge și ele prin procedura, procedura acte delegate. Practic, Parlamentul poate să uh, intervină în toate actele uh, legislative în curs și este clar că e nevoie și de, uh, rea, de la alinierea acestor acte la în noul context juridic. Știm foarte bine cât este de ambițios acest proiect. Uh, Ministrul belgian Chastel mi-a cerut uh, să vă transmit dumneavoastră angajamentul președinției și a statelor membre în acest sens, spunând că sunt conștienți de cât de importantă este sarcina Comisiei în acest sens și că susțin pe deplin aceste obiective. Poate să confirme că va face tot ce este posibil pentru că această aliniere legislativă să se încheie cât mai curând posibil după ce s-a depus propunerea Comisiei președinția uh, dorește să coopereze în mod loial cu Parlamentul, cu Comisia pentru a îndeplini aceste obiective și știm foarte bine că aceste lucruri sunt consemnate în procesul verbal și putem să salutăm un spirit de cooperare extrem de uh, bun și de colegial din partea președinției belgiene. Un sistem acum mai eficient, adică care să reflecte pe deplin rolul Comisiei conform tratatelor. Mă voi referi la acesta mai încolo pentru că numai votul cu o majoritate calificată la actele de executare poate să funcționeze aici. Comisia are nevoie de o poziție uh, pozitivă pentru a putea să continue să redacteze actele respective. Numai foarte puține uh, această excepție Uh, care a fost evocată nu a îndeplinit uh, consensul. Vreau să spun uh, aici că din punct de vedere instituțional în urma discuțiilor a fost singura bază la care s-a putut ajunge ca și compromis și este foarte bine că s-a întâmplat acest lucru. Conformitate acum. Toate procedurile vor beneficia de transparență deplină, toate actele vor fi transmise Comisiei, Parlamentului cons, uh, Consiliului. Dreptul de uh, examinare, de rezervă, va fi tot timpul, uh, va putea fi invocat și uh, poate să se constate dacă uh, Comisia se consideră că își depășește puterile, Parlamentul dumneavoastră puteți să constatați acest lucru. Vreau să spun, domnule președinte, că acest text este un rezultat foarte bun pentru Europa, întărește metoda comunitară de lucru uh, și lărgește uh, dreptul de rezervă și de examinare a Parlamentului European. De exemplu, nou regulament prevede că în anumite cazuri Comisia poate să fie obligată să uh, discute uh, lucrurile într-un comitet special, însă uh, dacă e vorba de comitologie, atunci este vorba numai de uh, majoritate calificată. Dacă nu se obține, atunci comisia trebuie să își retragă propunerea. Practic, pe 1 martie 2011 acest nou regulament va intra în vigoare și este foarte bine. Noul cadru trebuie să fie operațional cât mai curând posibil și în paralel putem să lansăm o reflexie legată de distinția între puterile delegate și cele de implementare pentru că trebuie să evităm conflictele legate de interpretarea noilor acte legislative. Deci un exercițiu cât se poate de binevenit. În sfârșit, mulțumesc raportorului, domnului Saer, pentru munca depusă în timpul procesului de negociere, pentru raportul dânsului și pentru cooperarea și flexibilitatea de care a dat dovadă. În sfârșit, președinția belgiană vreau să o felicit pentru că a făcut un lucru excelent într-un context dificil, un compromis la care s-a ajuns și uh, sperăm că mâine aceste, aceste lucruri discutate aici vor fi vești bune pentru Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, și acum rândul, este rândul oratorilor care iau cuvântul în numele comisiilor parlamentare pe care le reprezintă. Însă sunt mulți dintre ei pe care nu-i văd în sală. Spre exemplu, domnul Albertini, care ar fi trebuit să ia cuvântul în numele AFET. Aba da, este. Dar yes, nu este, deci din, din păcate, însă din fericire este domnul Mitchell din partea DEVE. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Sayer pentru eforturile depuse și pentru raportul său. Ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, prevederile pentru comitologie vor fi înlocuite de actele delegate și actele de interpretare în virtutea articolului 291, așa cum s-a explicat. Însă mă îngrijorează foarte mult care va fi rolul Comisiei în implementarea uh, deciziilor luate uh, referitor la tratatul de la Lisabona. Eu cred că am auzit pe domnul comisar spunând că scopul nostru este și așa mai departe. Însă, care este sensul să ai un scop aici? Nu e vorba de o asociație de binefacere. Aici e vorba de Parlament. Dacă Consiliul este implicat, atunci și Parlamentul este implicat. Și trebuie să vă spun, eu în calitate de uh, eurodeputat, uh, că am senzația că de multe ori în loc să existe această cooperare cinstită între uh, Consiliu și Parlament, Comisia de multe ori se situează de partea Consiliului. Parlamentul de multe ori este divizat și acest lucru, bineînțeles, ușurează uh, oarecum găsirea unei poziții comune între uh, Consiliu și Comisie. Trebuie să subliniez faptul că, după părerea mea, Parlamentul nu ar trebui să se afle sub nicio formă de presiune pentru a propune uh, texte care să fie încheiate la prima lectură. E nevoie de un compromis. Un compromis pentru a obține cea mai bună opțiune posibilă pentru Parlament, pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Și așa cum spunea și colegul Saer, dacă asta înseamnă că trebuie să așteptăm pentru a doua lectură, atunci asta să fie opțiunea noastră, în așa fel încât și Parlamentul să fie implicat și Consiliul să fie implicat. Noi suntem colegiuitori pe picior de egalitate. În calitate de raportor pentru Comisia DV, sunt de părere că Domnul președinte, v-ați depășit cu mult timpul, domnule președinte. Oratorul continuă. Cred că este deosebit de important pentru Parlament, pentru a asigura independența Parlamentului, ca și Comisia să respecte ambele instituții, Consiliu și Parlament. Și nu știu dacă acest lucru se reflectează îndeajuns în compromisul care a fost găsit. Mulțumesc, domnule Mitchell. Nu-l văd și pe domnul, nici pe domnul Moreira, care trebuia să ia cuvântul în numele uh, Comisiei INTA, însă îl văd pe domnul El Cadraui, care are un minut în numele Comisiei TRAN. voorzitter. Collega's, ik wil... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colege. Vreau să mulțumesc colegului Saier pentru activitatea pe această temă complexă, tehnică și foarte importantă. Foarte importantă pentru activitatea noastră de viitor. Pentru Comisia TRAN vechea procedură de comitologie cu patru diverse posibilități nu uh, era o necunoscută. Noi uh, de multă vreme suntem familiarizați cu modul de executare, însă în ceea ce privește adaptările și tratatul de la Lisabona trebuie să spun că compromisurile pe care le-a negociat raportorul cu Consiliul sunt susținute de mine, însă vreau să atrag atenția asupra două puncte. În primul rând dorim ca tot, cât mai multe informații să ajungă la Parlament încă din faza de pregătire a deciziilor, astfel încât Parlamentul să fie implicat la maxim. În al doilea rând, o tranziție bună este foarte importantă, de aceea solicităm Comisia ca atunci când vine vorba de tranziție, când vine vorba de tranziția acestei proceduri, uh, de noile uh, prevederi în ceea ce privește actele de punere în aplicare, să fie cât mai generoși vis-a-vis -vis de Parlamentul European să transmită informații cu generozitate, nu numai în etapa de pregătire, ci și în ceea ce privește implementarea acestor hotărâri. Por fortuna. Mulțumesc, până domnul președinte. Văd că doamna Hübner este în sală, are la dispoziție un minut pentru a lua cuvântul în numele Comisiei Regii. Domnule președinte, domnule comisar, dra, dragi colegi, uh, domnule Mitchell, sunt îngrijorată. Sunt îngrijorată de uh, eventualitatea unei respingeri a acestor actori delegate care ar putea să reprezinte un precedent și pentru alte politici și care ar putea să pună în pericol relația între, între diferitele instituții. Pachetul acesta care este aplicabil până în 2013, bineînțeles că va avea nevoie la un moment dat de acte de îndeplecare, însă va avea nevoie și de acte delegate și deci nu putem să excludem încă de la bun început existența acestor acte delegate. Acestea trebuie să facă obiectul unei negocieri de la caz la caz și acest lucru este uh, relevant și coerent din punct de vedere politic, din punct de vedere juridic și sper, domnule comisar, că împărtășiți opinia Parlamentului. Știm că există anumite dificultăți. Fără nicio îndoială, datoria noastră în calitate de instituție europeană este să facem un maxim uh, ce se poate face în politicile noastre, în așa fel încât munca noastră să fie comună, să fie cât mai eficientă. Mulțumesc, doamna Hubner. Nu-l văd pe domnul... Ba da, îl văd. Domnul De Castro este în sală. Are cuvântul domnul De Castro, care are cuvântul timp de două minute în numele Comisiei Agri. I del desarrollo rural. Presidente, comisario. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi și dragi colegi, în calitate de președinte al Comisiei Agri, sunt dezamăgit din multe motive în ceea ce privește conținutul raportului Sayer pe care îl vom vota mâine. În primul rând, nu a fost înaintat, nu a fost preluat niciun amendament din partea comisiei noastre, iar aceste amendamente au fost votate cu unanimitate la noi. În politica agrară comună este un domeniu în care apar cele mai multe acte prin comitologie. Deci este un domeniu foarte important care va ieși în evidență conform tratatului de la Lisabona, însă nu s-a ținut cont de el. Este de asemenea absurd că Parlamentul European nu va mai avea niciun fel de posibilitate de a face presiune. Are și foarte puțină marjă de manevră. Știm că Consiliul și-a exprimat deja voința de a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 implica uh, Parlamentul în ceea ce privește actele delegate și de a nu se consulta cu acesta. Sigur că există o serie de proceduri care trebuie să fie desfășurate, însă vorbim aici despre o adaptare automată care uh, este prevăzută numai în cazul actelor de punere în aplicare, chiar dacă este vorba despre o perioadă provizorie. De aceea am înaintat un amendament împreună cu alți colegi și noi dorim ca această adaptare automată să fie limitată din uh, punct de vedere temporal și sper ca toată lumea să susțină acest lucru pentru că reprezintă o consolidare a competențelor Parlamentului. Parlamentului. Și dacă nu reușim să obținem uh, un acord la prima lectură, trebuie să lucrăm în continuare pe această temă. Însă este important să lucrăm în continuare pentru această temă pentru că ne va influența viața în mod semnificativ pe viitor. Avem datoria și dreptul de a modifica acest text și de a îl îmbunătăți. Și sigur că vom face acest lucru la a doua lectură, pentru că nu vrem să avem uh, un acord negativ care să fie adoptat. Este un dosar foarte important și de aceea trebuie să ne exprimăm voința cu adevărat. Iar aici, în acest Parlament, trebuie să acționăm cu toată determinarea și decizia astfel încât să apărăm drepturile Parlamentului, pentru că Parlamentul este vocea tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc, Paolo. Și acum are cuvântul timp de un minut colegul Sanchez Presedo, care ia cuvântul în numele Comisiei ECON. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Tratatul de la Lisabona introduce schimbări substanțiale în uh, modul în care se dezvoltă și se execută legislația comunitară. Există actele delegate și actele de implementare. Dreptul original anterior prevedea doar măsuri de implementare. Regulamentul actual este indispensabil pentru a avea o tranziție lină între fostul sistem și actualul sistem și pentru exercitarea corectă a competențelor de implementare ce sunt acordate Comisiei în conformitate cu noul tratat de la Lisabona. Întărește de asemenea și principiul democrației pentru că recunoaște dreptul de control al Parlamentului European. Crește transparența prin raportul anual, incorporează o clauză de revizuire tocmai pentru a perfecționa sistemul. Din toate aceste puncte de vedere, putem considera că uh, cerințele Comisiei Econ sunt respectate. În cadrul serviciilor financiare, va contribui cu siguranță la creșterea unei siguranțe juridice a, a eficienței legislației. Completează directiva Omnibus în ceea ce privește competențele acordate și prerogativele acordate uh, Comisiei. E vorba de o perioadă de trei ani uh, de la intrarea în vigoare a noului tratat și prevede de asemenea modul în care standardele tehnice de implementare vor fi organizate în această nouă arhitectură de supraveghere și în toată normativa sectorială, deci cea relevantă în domeniul serviciilor financiare. De aceea, în opinia Comisiei Econ, Uh, acest text este unul uh, deosebit de bun și doresc să-l felicit pe domnul Sayer. Și, dacă îmi dați voie, domnule președinte, aș dori să vă, urez de, să vă urez de asemenea și sărbători fericite cu ocazia noului an. Mulțumesc, Antonin, spune domnul președinte. Nu-l văd pe domnul Joe Leinen în sală, care trebuia să ia cuvântul în numele Comisiei Envy. Nu-l văd nici pe domnul Greh Luis, care trebuia să ia cuvântul în numele Comisiei IMCO. Și nu știu dacă este în sală domnul Kun, care trebuia să ia cuvântul în numele Comisiei pentru Pescuit. Se pare că nu este, atunci trecem direct la, tu, la oratorii care iau cuvântul în numele grupurilor politice. Mai întâi are cuvântul domnul Lene din partea PPE, două minute. Del grupul Partidul Popular Europeu. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, cred că trebuie să ni se ofere o serie de, de explicații aici în plen în ceea ce privește anumite discuții care au avut loc uh, în comisie și la uh, conferința președinților de comisie. Pentru că uh, nu este vorba să decidem ce să se întâmple conform articolului 20, 291 și ce reprezintă actele delegate și care sunt actele de punere în aplicare. Pentru că nu acest lucru îl decide um, acest uh, raport și acest regulament, ci acest lucru se decide acolo unde se uh, adoptă legile și se va hotărâ dacă este vorba despre articolul 290 sau 291. Ci aici se de- și aici se decide despre procedura care se aplică conform articolului 291. Uh, în al doilea rând, critica în ceea ce privește articolul 10. Articolul 10 se referă tot numai la procedură, numai la procedură și la nimic altceva, iar comisia trebuie să explice cât se poate declar faptul că are intenția ca în contextul alinierii să prelucreze toate deciziile care s-au luat înainte de intrarea în vigoare a tratatului și să aibă o nouă abordare față de Parlament și Consiliu. Și acest lucru trebuie subliniat uh, în comparație cu acordul interinstituțional care se uh, negociase până acum. Compromisul pe care l-a găsit președinția belgiană este oarecum birocratic, însă a fost singura soluție posibilă pornind de la două minorități care blocau negocierile la Consiliu. Și atunci trebuie să cântărim lucrurile și raportorul a spus ceea ce a negociat Parlamentul este o uh, procedură de examinare care este foarte importantă. Este un progres important și în ceea ce privește competențele Parlamentului și depășește chiar și cadrul uh, tratatului de la Lisabona. De aceea susțin acest, acest tratat, acest um, raport sub forma în care este. Sigur, nu vom mai putea înainta amendamente la o primă lectură, dar poate cândva, mai târziu, uh, vom putea să ne înaintăm și amendamentele și lucrurile vor intra pe un făgaș și mai bun. Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Rapcai în sală, atunci o să dăm cuvântul direct doamnei Lichtenberger, care ia cuvântul în numele verzilor și are la dispoziție timp de un minut și jumătate. Însă, după cum ați văzut, doamnă, suntem foarte flexibili în ceea ce privește timpul de intervenție. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Această reglementare pe care o discutăm astăzi a fost dezbătută de multe ori în multe comisii, însă nu s-a bucurat de foarte multă atenție. Acum când avem uh, rezultatele, multă lume uh, Uh, s-a trezit. Din păcate, unii dintre ei nu au apărut la dezbatere, pentru că poate ar fi fost mai interesantă această dezbatere dacă am fi putut auzi și părerea acestora. Ca fostă uh, membră a conventului, um, spiritul acestui convent um, este cât se poate äh, ganz klar gefordert hat dass das europäische parlament parlamentul european are a primit anumite drepturi pe care trebuia să le obțină pentru ca credibilitatea sa să uh, fie în continuare la fel de mare în fața cetățenilor europeni. Iar ceea ce ne-a oferit convenția nu a fost un cadou, ci au fost niște negocieri foarte dificile pe care a trebuit să le purtăm. Uh, iar președinția a reușit să negocieze și să obțină niște progrese importante. Și amintesc ceea ce a spus domnul Lene, și anume că a fost vorba despre posibilitățile, posibilitatea permanentă a examinării uh, și anume dacă Comisia și-a depășit competențele sau nu. Sigur că există câteva uh, prevederi care nu sunt ideale, cum ar fi uh, acordurile comerciale internaționale, însă pot să mă declar mulțumită cu rezultatul. Mulțumesc președinției belgiene. Ea cu adevărat a, s-a străduit să avem rezultate bune și mulțumesc și raportorului care s-a implicat trup și suflet în negocieri. Mulțumesc foarte mult, doamna Lichtenberger, și atât că am încheiat turul oratorilor care iau cuvântul în numele grupurilor politice. Trecem acum la oratorii care iau cuvântul în nume propriu. Mai întâi are cuvântul timp de două minute domnul Baltasare. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, odată cu votul de mâine asupra raportului Saer, o să inaugurăm o nouă epocă marcată de noi instrumente, adică aceste acte de executare, ceea ce ne va permite să, să simplificăm vechea comitologie. Vom avea mai multe transparență în faza de adoptare a actelor și modalități mai bune de control ale al Parlamentului asupra atribuțiilor Comisiei. Importanța acestui regulament Uh, a determinat uh, faptul că am avut de-a face cu un proces de negociere lung, inclusiv în Parlament. Însă, mulțumită uh, implicării tuturor comisiilor din Parlament, oricât de tardiv va fi aceasta, sperăm că vom putea să adoptăm raportul. Vreau să-l felicit pe raportor pentru că a obținut obiectivele importante pentru noi, pentru Parlament. E vorba de garanții de aliniere ale procedurii, a, a procedurii de comitologie care să permită mai multe drepturi pentru uh, Parlament, de asemenea o comisie de conciliere prezidată de Parlament și includerea celor clauze de revizuire care ne vor dovedi dacă procedura este bună sau nu. Uh, în sfârșit, un comentariu privind ultimul obstacol pe care l-am cunoscut în timpul negocierilor este vorba de includerea politicii comerciale comune în câmpul de aplicare al viitorului regulament. Chiar dacă acordul final permite pe o tranzit, perioadă de tranziție de 18 luni de a aplica majoritatea simplă ca și metodă de vot pentru măsurile antidumping, apoi însă ele vor fi adoptate numai cu majoritate calificată. Sunt convins că această soluție, care este fructul unui compromis dificil de obținut, dă satisfacție uh, atât sectorului industrial cât și Comisiei Europene, care practic uh, nu mai supune niște decizii cu caracter tehnic unor, unor hotărâri politice. Mulțumesc. Urmează domnul Sustache. Ultimul intervente că am sentito. Secondo me... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că în acest document există anumite elemente care nu sunt bune pentru uh, Parlamentul European. În plus de aceasta, nu se respectă spiritul Tratatului de la Lisabona. Uh, nu înțelegem foarte bine de ce e nevoie de încheierea unor negocieri în prima lectură, când e vorba de prevedere atât de importante care se referă la punerea în aplicare concretă a tratatului Lisabona, care la rândul său a sporit prerogativele noastre și văd că în ceea ce privește uh, procedurile comerciale, uh, procedurile antidumping, trecem la o gamă foarte largă de alte tipuri de texte și documente care riscă să se găsească într-un fel de vârtej de negociere între statele membre la nivelul Consiliului. Și alinierea automată, fără niciun fel de limită în timp, a fostei comitologii la nou regulament, spre exemplu în domeniul agriculturii, e bine, nu este un lucru de dorit pentru că diminuează prerogativele Parlamentului European. Și nu cred că ar fi bine să încheiem așa în pripă un uh, acord cu Consiliul în prima lectură, care, bineînțeles, ar putea să ducă la anumite recursuri în fața Curții Europene de Justiție. Mulțumesc, domnule Susta. Acum au terminat toți oratorii se, uh, se ia cuvântul în numele propriu și are cuvântul domnul comisar pentru a reacționa la observațiile care au fost făcute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor oratorilor care au intervenit, pentru că, iată, astfel se reflectă uh, cât de complex uh, este acest subiect. Aș vrea să reacționez la unele dintre comentarii. În ceea ce privește um, revizuirea, avem uh, de da, un plan cât se poate de ambițios și am discutat și cu domnul Lene când am dezbătut acordul cadru. Avem articolul 2 avem 291 uh, de uh, acte plus alte 593 pe care trebuie să le aliniem. Și cred că este un plan cât se poate de ambițios. Și dacă spun că este ambiția noastră, m-am referit la ambiția noastră a celor trei instituții, pentru că sigur că trebuie foarte multă cooperare din partea tuturor. De aceea vreau să uh, vă asigur pe toți că Comisia respectă Parlamentul European în acest sens și doresc să subliniez un aliniat din, uh, declarația, uh, din proiectul de declarație al Comisiei pe care am atașat-o propunerii. Aceste exerciții de adaptare sunt în desfășurare, iar Comisia va informa uh, regulat Parlamentul European privind actele de punere în aplicare și proiectele acestora acte care vor deveni pe viitor acte delegate. Deci, uh, transparența și dorința noastră de a fi transparență este cât se poate de clară aș vrea să confirm încă o dată că noi vom oferi Parlamentului European toate informațiile pe care, uh, de care dispunem, iar Parlamentul European va obține toate informațiile în același timp în care le uh, obțin și comisiile. Noi dorim ca Parlamentul European să fie informat în ce privește această procedură. Vreau să îi mulțumesc domnului Lene pentru că a clarificat situația dezbaterii, pentru că ceea ce dezbatem astăzi sunt actele de punere în aplicare la acest regulament, nu prejudicează în niciun fel actele delegate sau actele de punere în aplicare uh, pe viitor. În ceea ce privește alinierea. Cred că domnul De Castro nu a fost aici când am uh, citit declarația convenită de președinția belgiană uh, în vederea atingerii acestei alinieri pe viitor. Vreau să vă asigur că atât de partea Parlamentului cât și de a Comisiei și a Consiliului există interesul de a progresa cât mai rapid și sunt sigur că ne vom onora acest acord. În ceea ce privește politizarea, antidumpingul și măsurile contraproductive, um, știți care este sistemul astăzi? O majoritate simplă a statelor membre poate bloca o propunere a Comisiei și acest lucru va fi mult mai dificil pe viitor pentru că va fi nevoie în numele reprezentanților uh, statelor membre de o majoritate calificată pentru a bloca negocierile. Deci ceea ce facem acum este să consolidăm abordarea Uniunii Europene, să consolidăm poziția Comisiei în uh, dezbateri, așa cum a fost uh, prevăzut de tratatul de la Lisabona. Iar dacă îmi permiteți să închei, domnule președinte, aș vrea să subliniez uh, în final cât de importantă este certitudinea juridică în acest uh, domeniu. Pentru că atunci când vorbim de comerț, de măsuri antidumping, de măsuri contraproductive, trebuie să avem proceduri consolidate foarte bine, trebuie să avem o împărțire clară a rolurilor și responsabilităților. Parlamentul European are nevoie de uh, o procedură de examinare foarte clară, care a fost dată de către Um, tratatul de la Lisabona și avem nevoie de uh, certitudine legală uh, pentru a lucra în acest spațiu legislativ foarte important, pentru că știți uh, că aceste măsuri sunt disputate la multe forumuri internaționale. Deci, vreau să îi rog pe membrii Parlamentului European să sprijine această propunere pentru că este o propunere foarte bună pentru poziția Uniunii Europene la nivel global. Beach. Deci, Vamos a termina. Mulțumesc, domnule Șefcovici. Și acum vom termina această dezbatere cu intervenția raportorului domnul Saer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru contribuțiile pe care le-am auzit uh, nu numai acum, ci și în ultimele luni de când lucrăm pe acest dosar. În primul rând, chestiuni procedurale. Mulți colegi uh, și-au exprimat îngrijorarea asupra faptului că ne Uh, repezim într-un acord în primă lectură, eu uh, pot să vă spun că la Consiliu există o anumită atitudine și sunt colegi care pot să dovedească și să spună că nu este adevărat, nu am, am suferit presiuni din partea Consiliului. Uh, din potrivă, și de aceea am avut un angajament clar din partea tuturor instituțiilor pentru că Uh, ca și noi, Parlamentul, așa cum a spus și domnul Șefcovici, toată lumea dorește o stabilitate legislativă. Cu cât acceptăm mai târziu și adoptăm mai târziu acest regulament, cu atât va mai persista în timp, mai mult timp, uh, comitologia pe care nu ne-o mai dorim, bineînțeles. Și, practic, nu e vorba de un timp scurt, ci e vorba de 9 luni. Și dacă, uh, Practic, uh, dacă uh, vă gândiți la transparența de care s-a dat dovadă, am fost la conferința președinților timp de șase luni, în timpul celor nouă luni. M-am întâlnit cu raportorii din umbră, cu coordonatorii de la toate comisiile și eu am hotărât că vreau să mergem la un acord pentru că tot ce am dorit am obținut Poate că Consiliul și Comisia nu au fost foarte mulțumite, dar noi tot ce ne-am dorit noi și tot ce mi s-a cerut de la diferitele comisii le-am obținut. Poate nu în forma pe care o dorește toată lumea. Domnul de Castro are dreptate, într-adevăr. Cererea dânsului nu apare motamo în textul regulamentului, însă se potrivește cu regulamentul. Pentru că trebuie să facem distinția între actele delegate și celelalte. Uh, și apoi problema alinierii și a omnibusului. Comisia uh, a făcut niște comentarii, a făcut niște angajamente și și-a onorat angajamentul, cu foarte, foarte puține excepții. Așa că eu consider că pot să am încredere în promisiunile Comisiei, așa cred eu. Sunt sigur că Comisia va face ceea ce, ce, ce, ce spune că va face. Deci, presiunea. Presiunea nu a existat din partea altcuiva decât din partea mea, personal. Am ajuns la un rezultat pe care eu îl consider pozitiv și uh, cu toată onestitatea cred că el poate fi pus pe masă și semnat de colegi. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la acest proces extrem de dificil. Îmi pare rău pentru publicul larg care nu înțelege o boabă din ce discutăm noi aici. Uh, dar pot să spun cu mâna pe inimă că transparența controlul parlamentar în Uniunea Europeană pe chestiuni europene vor avea uh, o viață mai bună după ce va intra în vigoare acest regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Saer! Bănuiesc că dumneavoastră când vorbiți de publicul în general, nu vă referiți probabil la cei care asigură președinția dezbaterii, nu? Pentru că alt public în sală nu prea văd. Uh, și bănuiesc